Okay, colleagues, can I... Dragi colegi, haideți să începem ședința. Avem mai întâi adoptarea ordinii de zi. Are cineva ceva de adăugat sau observații în legătură cu ordinea de zi? Nu? Atunci o considerăm adoptată. Avem apoi aprobarea procesului verbal al reuniunii din data de 9-10 iulie 2012. Aveți întrebări sau obiecții? Dacă nu, considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul următor de pe ordine de zi, achizițiile publice. Este avizul doamnei Lichtenberger. Eva, ai cuvântul. Yeah, thank you. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru atenție. Începem un dosar foarte interesant, palpitant chiar. E primul dosar în munca noastră din această toamnă. Criteriile de acordare a contractelor de achiziții publice, această nouă reglementare va fi probabil una dintre cele mai importante decizii pe care le vom avea de luat pentru autoritățile contractante. Am încercat de la bun început, de la elaborarea amendamentelor și apoi de la examinarea amendamentelor care au venit din partea colegilor, am încercat deja să iau legătura cu celelalte comisii și să mă pun de comun acord cu colegii din alte comisii, astfel încât să coordonăm munca noastră cu acestora. În ceea ce privește principiile, propunerea mea a fost următoarea. Să încercăm, date fiind noile criterii care trebuie îndeplinite pentru evoluție viitoare din economie și transporturi, deci propuneam ca acest principiu al costului celui mai scăzut să fie înlocuit. Și toate amendamentele care au venit pe acest subiect merg în această uh, direcție. Am încercat să definim mai bine criteriile care ar trebui să fie uh, utilizate și să Pornind de la acest principiu care să nu se bazeze doar pe cost. Și mulțumesc colegilor pentru că o mare parte din amendamente sunt acceptabile pentru că, de fapt, aduc explicații, lămuriri sau completări în această direcție. Așadar, cu mare plăcere, aș dori să mă întâlnesc cu colegii, poate la Strasburg, ca să discutăm împreună lista de vot. Pentru că vor fi foarte puține puncte unde va fi necesar uh, încheierea unor amendamente de compromis, pentru că lucrurile se completează. Deci, sunt doar câteva cazuri unde amendamentele trebuie practic uh, unite. Deci, în primul rând, e vorba de completări sau de amendamente uh, noi care vor trebui cumva analizate, dar vă propun să ne întâlnim la Strasbourg și să discutăm în detaliu aceste lucruri. Așa cum spuneam, majoritatea amendamentelor din partea colegilor sunt acceptabile pentru că în cele din urmă aduc uh, lămuriri sau uh, definiții la ceea ce am dorit și eu să includ în text. În ceea ce privește atitudinea generală față de această legislație, eu am încercat să elimin uh, definiții care mi se păreau mult prea detaliate, pentru că eu cred că în anumite domenii, în achizițiile publice, oricum nu poți să faci abstracție de legislația națională. Deci există domenii unde definițiile ar trebui să fie redate competențelor naționale. Acest lucru este foarte important pentru mine, pentru că am analizat cu mare atenție situația și am propus eliminări din text, mai ales acolo unde uh, în cadrul legislației uh, penale, legislației economice, Uh, există diferențe foarte mari de reglementare între statele membre care nu ar putea fi acoperite de o definiție unică la nivel european. Sau cel puțin o astfel de definiție nu prea ar avea justificare, nici nu ar aduce o valoare adăugată. O problemă pe care o avem mai ales în domeniul transporturilor, e foarte interesantă pentru noi și vorbesc încă de dosarul general, este chestiunea contractării și subcontractării. Și aici trebuie, din punctul meu de vedere, este foarte important să găsim un echilibru între două abordări. Pe de o parte, sigur, mai ales întreprinderile mici care sunt incluse în această procedură ca și subcontractanți, dacă conducerea proiectului general și nu vreau să-mi dau aici exemplu vreunui oraș din Germania, dar dacă întregul proiect uh, eșuează, atunci acest lucru poate să fie fatal pentru micile întreprinderi, pentru că Uh, adesea uh, ele trebuie să aștepte ani de zile remunerarea, uh, amortizarea investițiilor și acest lucru poate să le pună în pericol existența. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că reglementările trebuie să ofere un sprijin și autorității publice pentru că Uneori plățile trebuie făcute chiar în avans și până la urmă serviciile nu mai sunt uh, uh, îndeplinite sau nu sunt îndeplinite la timp. Uh, deci aici mi se pare cel mai important uh, a găsi acest echilibru între uh, oferirea unui sprijin și a unei siguranțe autorităților publice și, în același timp, luarea în considerare a intereselor contractanților. Din nou, la nivel național, reglementările sunt foarte diferite și există de asemenea foarte multe practici uh, diferite în statele membre. În uh, amendamente pot să accept, după cum spuneam, majoritatea amendamentelor uh, introduse și sper ca în discuțiile cu colegii să reușim să ajungem foarte repede la un acord uh, complet. Comisia competentă pe fond va întârzia decizia, trebuie să vă spun, deci procedura se va desfășura puțin mai lent, Uh, eu deja am pornit lucrurile uh, un pic uh, accelerat, un pic, un pic din timp, dar sigur că trebuie să vedem care vor fi evoluțiile și în Comisia Competentă pe Fond și în celelalte comisii implicate. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă aștept reacțiile. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Mai întâi dau cuvântul raportorilor din umbră, mai întâi domnul Când din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Marcinche... Îl reprezint astăzi aici pe colegul Marcinchevici și vreau să îi mulțumesc încă o dată călduros doamnei Lichtenberger pentru această cooperare foarte constructivă și sunt sigur că la următoarea reuniune la Strasburg trebuie să fie uh, discutate încă o dată amendamentele individuale pentru că e nevoie de o legislație care să nu aibă prea multe uh, elemente naționale în ea. Pentru că, într-adevăr, cum spune doamna Lichtenberger, în achizițiile publice, legislația națională este foarte diferită și de aceea e important să redăm statelor membre anumite competențe. Mi se pare rezonabil acest lucru. Însă trebuie să ne punem de acord asupra unor chestiuni de principiu în domeniul infrastructurii, unde autoritățile publice, uh, autoritățile locale, uh, regionale investesc foarte mult, trebuie să ne asigurăm că uh, în procedura bugetară aplicată acestor contracte trebuie să joace un rol foarte important eficiența uh, Um, în contabilitate, um, trebuie să existe niște reguli foarte clare cu privire la durata de viață a infrastructurii, a tuturor condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească. Criteriile pentru participarea întreprinderilor la o licitație, la, o, la achiziții publice, trebuie să fie definite clar. Aceasta va fi sarcina noastră dacă e vorba de, uh, dacă vorbim despre ofertele de dumping, de uh, salariile minime, de consecințele pe viitor, să nu acceptăm întotdeauna, așa cum se întâmplă în momentul de față, de multe ori oferta cea mai ieftină și atât. Pentru că de multe ori ne găsim în situația în care se stabilește o durată de viață de 30 de ani pentru anumite uh, servicii și după 10 ani deja există costuri foarte mari pentru reparații. Deci trebuie protejate și autoritățile publice. În ceea ce privește volumele achizițiilor publice, trebuie și aici să reflectăm și să vedem uh, ce dimensiuni de investiții uh, presupun uh, sau necesită o, uh, uh, o procedură locală, una regională, una națională și una europeană. Și cred că dacă vom reuși să stabilim aceste elemente, atunci vom avea o legislație bună pentru investitorii din acest domeniu din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner! I'm waiting for Mrs. Ayala Sender. Oh, yeah. O aștept pe doamna Ayala Sender da, da, da, tocmai de asta mă gândeam, mă miram cum de m-ați privilegiat. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, achizițiile publice sunt o parte foarte importantă din uh, legislația privind piața internă și multe comisii sunt implicate și trebuie să utilizăm experiența de până acum pentru a vedea unde putem să armonizăm lucrurile, astfel încât lucrurile să devină mai facile, mai practice și pentru IMM-uri și Sigur, vreau să-i mulțumesc și eu, uh, raportoare, care a spus pe bună dreptate că sunt locuri unde ar trebui să facem o simplificare, să eliminăm părți din text, pentru că, mai ales în achizițiile publice, nu trebuie să avem reglementări prea complicate ca până la urmă um, toată lumea să se plângă că iarăși Uniunea Europeană a reglementat, a introdus mult prea multe reguli și uh, cerințe uh, de la Bruxelles sunt uh, în general uh, de acord cu propunerile doamnei raportor. Cred că e foarte bine să ne întâlnim la Strasbourg să discutăm amendamentele individuale și cred că e clar că fiecare dintre noi uh, va discuta cu colegii din comisia competentă pe fond și și eu am încercat să mă orientez uh, la față de IMCO, uh, pentru că ei au mai multă experiență și am încercat să-mi dau seama și în funcție de ei ce ar fi rezonabil de introdus în acest text. Amendamentele mele se referă toate la partea specială, la uh, cel de-al doilea aviz, um, care include și transporturile. Și aici, așa cum a spus și domnul Kuhn, E important ca în proiectele de, de infrastructură, de exemplu, care pot să dureze destul de mult timp, Comisia a propus să existe o durată maximă de patru ani și aceasta ar putea fi uh, crescută la șase ani am discutat cu colegi și știu că sunt mari întreprinderi de transport care spun că ar trebui să existe o durată nelimitată, dar nici acest lucru nu este bun pentru că e periculos și uh, există în propunerea Comisiei și derogări. Știm că proiectele de infrastructură durează uneori foarte mult pentru că uh, încercăm acum să aducem noi principii prin rețelele TNT și prin alte programe, uh, dar cred că acest deci acești șase ani sunt uh, buni. E vorba de asemenea și de uh, procentul de 5% de modificare a contractelor. Mi se pare puțin și am făcut o propunere să ca acest procent să fie crescut la 15%. Um, dacă e vorba de discuții interne, modificări interne, acestea nu trebuie să fie neapărat uh, toate uh, înscrise în documente, pentru că e vorba de domeniul privat al întreprinderii. De asemenea, uh, autoritățile feroviare au spus că dacă ei trebuie să respecte legislația și autoritățile private nu, ă, firmele private nu, atunci se vor afla într-o situație de dezavantaj concurențial. Deci cred că trebuie să reglementăm lucrurile pentru toată lumea. Mulțumesc! Domnul Dibaca, sper că liberalii nu au impresia că îi avantajăm în mod deosebit, dar ă, lipsesc anumiți colegi. Domnul De Bacher, uh, pare rău că suntem atât de implicați în acest dosar. Mulțumesc și eu, doamnei raportor. Eu am depus un amendament în legătură cu excepția prevăzută pentru anumite companii de stat. Este o discuție importantă, gravă și destul de greu de rezolvat, pentru că avem încă multe uh, întreprinderi de stat care sunt destul de active pe piața liberalizată și uh, se consideră că ele uh, nu trebuie să fie supuse regulilor achizițiilor publice din motive de concurență și așa mai departe, dar sunt totuși întreprinderi de stat. Dar nu se poate accepta să aibă uh, ambele avantaje. Pe de o parte, să li se spună, sunteți companii de stat, uh, uh, puteți uh, profita de piață și pe de altă parte nu trebuie să respectați regulile pentru achiziții publice. Deci e nevoie de echilibru. Pentru anumite sectoare pot să accept argumentul mai repede decât pentru altele. De exemplu, pentru servicii se spune că nu mai este practic concurență, dar pentru alte pentru alte tipuri de piață nu este așa. Deci a oferi uh, astfel de avantaje companiilor de stat, uh, cred eu că uh, înseamnă a merge prea departe. Este o discuție pe care trebuie să o avem. Trebuie să luăm o decizie dificilă, um, pentru că, bineînțeles, uh, am putea uh, vehicula argumente legate de câte, cine deține acțiunile și câte acțiuni aceste companii și așa mai departe, dar trebuie să avem această dezbatere și doream să o menționez pentru că am depus un amendament în legătură cu acest aspect. Este un element cheie pe care trebuie să-l discutăm aici. Uh, Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Vă așteptam, vă dau acum cuvântul. Îmi pare rău, domnule președinte, pentru întârziere. Uh, am avut altă ședință chiar înainte. Aș dori mai întâi să mulțumesc colegei Lichtenberger pentru uh, propunerea sa, despre care am discutat deja. Suntem în mare de acord cu viziunea dânsei și cu nevoia de a obține o simplificare a lucrurilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne uh, revizuim exigențele, să fim mai puțin severi. Nu suntem de acord cu propunerea doamnei Lichtenberger să se revină la regulile naționale când e vorba de naționalizări de companii publice, pentru că, iată, sunt elemente fundamentale de acum pentru piața europeană, aceste aspecte transfrontaliere și uh, am dori să beneficiem de reguli, de norme europene. Acest lucru este esențial pentru noi și, de altfel, acest uh, cadru european va permite ne-ar permite să revizuim măsurile luate deja, de exemplu, măsurile de salvgardare față de uh, țări terțe ale căror piețe sunt închise, dar care ele au acces fără probleme la piața europeană. Aspectele sociale sunt fundamentale. Uh, Bineînțeles, nu mai trebuie să repet acest lucru, trebuie să fim foarte prudenți pentru a evita dumpingul social. Dorim să menținem reguli, norme și de aceea am spus că și în acest domeniu e nevoie de reguli sociale. Vom uh, urmări uh, îndeaproape și din alte domenii, cum ar fi serviciile postale. Dorim să evităm că aceste reguli ca aceste reguli să nu aibă consecințe negative asupra uh, sectorului public, care reprezintă interesul general uh, față de întreprinderile private. care nu sunt supuse acelorași exigențe de transparență. Are cuvântul acum domnul Groș. Deci, da, mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să reacționez la ce a spus colegul de Bacher. Cred că acest subiect este într-adevăr important și și foarte interesant, pentru că am discutat aceste subiecte în anii trecuți. Uh, principiul uh, reciprocității ar trebui să fie utilizat. Dacă îmi protejez propria mea piață, atunci nu pot să fiu uh, concurent uh, pe picior de egalitate pe alte piețe în străinătate. Și știu că și comisarul Barnier, uh, atunci când a prezentat documentul sau când va prezenta documentul, va menționa aceste lucruri. Trebuie să știm ceea ce vrem. Vrem, într-adevăr, o concurență corectă, ceea ce pentru mine presupune reciprocitatea, în orice caz, eu uh, cred că prin această directivă ar trebui să uh, dăm uh, un uh, imbol, să transmitem un mesaj în uh, acest sens. Mulțumesc. Monsieur le Président, merci. Je voudrais tout d'abord remercier Eva. Domnul Zeribi. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc mai întâi uh, Evei Lichtenberger pentru uh, deschiderea de care de devadă cu această propunere de raport. După cum știți, criza afectează bugetele colectivităților teritoriale. Doresc să vă atrag atenția asupra um, amendamentului 52 pe care l-am depus, uh, în care subliniez tocmai acest uh, pericol um, cu care se confruntă entitățile locale și bugetele acestora. Cred că uh, noi trebuie să le ajutăm, nu să le complicăm viața. De aceea am adăugat anumite aspecte uh, um, pentru că dacă nu um, acționăm, riscăm să uh, facem viața lor și mai dificilă. De exemplu, articolul 8 din Codul Achizițiilor Publice în Franța uh, prevede că um, achizițiile uh, publice trebuie sau pot să treacă prin grupare, o grupare a comenzilor. Articolul 35, aliniatul 3, riscă, uh, pare să um, împiedice centralelor de achiziții, uh, centralele de achiziții să uh, poată tocmai să se regrupeze. Și uh, Entitățile publice uh, beneficiază de aceste grupări ale comenzilor tocmai pentru a beneficia de economii la scală pentru cumpărături de uh, achiziții de material, de uh, combustibil și așa mai departe, tocmai pentru a beneficia de prețuri inferioare. Deci, cer ca uh, cererile de ofertă să fie uh, abordate doar de uh, centralele de achiziții și spun doar de centralele de achiziții tocmai pentru a facilita viața um, colectivităților teritoriale și pentru a ține cont de, bineînțeles, de reducerea cheltuielilor publice, un aspect esențial în situația actuală. Mulțumesc! Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Vien de la DG Markt. Yes, thank you very much. Um... Mulțumesc. Aș avea două observații. Mai întâi, în ceea ce privește volumurile pragurilor și diferitele proceduri de respectat, Aș dori să alertez Comisia că în acest context spațiul de manevră este legat de obligațiile internaționale ale instituțiilor europene și asta determină pragurile um, de respectat în uh, aplicarea directivelor privind achizițiile publice. În al doilea rând, în ceea ce privește reciprocitatea, deschiderea piețelor achizițiilor publice țărilor terțe, aș dori să subliniez uh, propunerea de regulament în acest context uh, pentru accesul uh, bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piața internă, care a fost făcută în momentul de față. Această propunere există din martie 2012 și regulamentul va acoperi și domeniul achizițiilor publice. De aceea, propunerea Comisiei pentru directivele privind achizițiile publice nu include, abord, nu include prevederi legate de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lichtenberger are din nou cuvântul. Um, Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Vreau să revin asupra câtorva puncte, dar de la bun început vreau să fac o observație ca să referă și la ceea ce a spus uh, domnul uh, Becker. E vorba de derogările pentru anumite sectoare de la această legislație. Și aici, în alte comisii, nu în comisia noastră, există amendamente, de exemplu, pentru a exclude complet serviciile poștale, indiferent care este reglementarea. Reglementarea este diferită în statele membre. Serviciile poștale nu sunt peste tot deținute de stat. Uh, Există privatizări uh, totale, privatizări parțiale, privatizări de formă și tot felul de uh, astfel de fenomene pe această piață. De aceea eu am ales soluția următoare. Să spunem că um, să aibă uh, prioritate obligația serviciului universal. Deci asta se aplică și la servicii poștale și la transporturi. Pentru că aici, în această legislație, sunt definite foarte multe lucruri într-o reglementare specială care duce sau ar putea să ducă în achizițiile publice, prin diferențierea de norme între statele membre, putea să ducă la incertitudine juridică. Și aș vrea să știu care ar fi părerea colegilor Eh, față de o derogare globală pentru servicii poștale, de exemplu, pentru că acest eh, subiect eh, este discutat în alte comisii. Eu am propus această soluție pentru că structurile sunt atât de diferite, pentru că aproape nu mai pot fi comparate situațiile între statele membre în ceea ce privește serviciile poștale și de aceea am propus această soluție. Însă sunt complet deschisă pentru o dezbatere. Cred că dezbaterea este uh, Uh, necesară, pentru că, pe de o parte, există anumite sectoare, cum ar fi serviciile poștale sau transportul public, pentru care s-au dezvoltat uh, norme uh, speciale în discuții foarte lungi, dacă vă aduceți aminte, și pentru transport și pentru serviciile poștale. Și cred că aceste reglementări nu ar trebui să ajungă în să ducă la o situație de incertitudine juridică dacă prin achizițiile publice se introduc uh, sau se prevăd niște criterii ușor diferite. Această clarificare cred că e importantă și aș vrea foarte mult ca în discuțiile noastre uh, când discutăm amendamentelor, să discu- amendamentele, să discutăm această chestiune separat. Uh, Uh, aș dori să știu care sunt pozițiile grupurilor politice, pentru că este o chestiune de principiu pe care ar trebui să o lămurim. În ceea ce privește uh, ofertele de dumping uh, numite de domnul Kuhn, acest prag de 20% și așa mai departe, am încercat să aflu informații și am aflat că în statele membre practice sunt foarte diferite. Uh, în anumite state sunt acceptate oferte care diferă uh, între ele până la un prag de 5% și în altele până la 15%. Deci situația este puțin complicată pentru că e greu să găsești o măsură care să se aplice tuturor statelor membre. Uh, este o chestiune care are importanța ei, dar aici problema nu reprezintă diferențele în legislațiile naționale, ci între practicile naționale. Situațiile sunt foarte diferite în ceea ce privește această paletă în care se pot încadra ofertele. Avem uh, ofertanți în Europa care vin din India sau din China, de exemplu, ceea ce uh, modifică și mai mult situația. Și ajungem astfel la chestiunea reciprocității pot să înțeleg și vreau să-l întreb pe domnul Groș dacă se referă doar uh, la, se referă doar la exteriorul Europei sau și în interiorul Europei, pentru că știu atunci, știu la ce se referă dânsul, nu vreau să mai intru în detalii, pentru că există mai multe situații speciale. Eu am uh, lăsat uh, intenționat deoparte acest subiect, pentru că în toate negocierile uh, pe care le-am avut pe principiul de reciprocității, am uh, eșuat, chiar dacă acest subiect ar, s-ar preta la discuție în acest dosar. Mm, nu e ușor să uh, îl impunem. Poate că reușim să găsim o formulare. Um, dacă ai vreo propunere, te rog să o faci. În orice caz, știu că este un subiect relativ dificil. Doamna Meissner s-a referit la durata de viață în infrastructură și aici practicile naționale sunt foarte diferite între ele. Și e necesar să ne gândim într-adevăr la niște reglementări europene, mai ales când e vorba de proiectele mari de infrastructură. Eu nu sunt de acord cu o durată nelimitată, fixată la nivel general, pentru că atunci uh, achiziția publică e doar un ritual, practic, care îndeplinește niște cerințe de formă uh, și nu mai trebuie să respect uh, niște reguli propriu-zise. Deci, această durată nelimitată mi se pare problematică. Văd în cazul contractelor de concesiuni, de exemplu, în diverse state, de exemplu în uh, Italia, durata, termenele sunt foarte, foarte îndelungate, dar, așa cum ai spus tu, uh, este un subiect pe care trebuie să-l dezbatem. Apoi, uh, creșterea costurilor ulterioară uh, încheierii contractelor. Este o situație foarte interesantă și în Germania și în Austria uh, am văzut acest uh, lucru în cazul aeroporturilor. Și dacă analizăm cazurile acestea, vedem că foarte adesea problema este că achiziția publică nu s-a desfășurat așa cum trebuie. Pentru că principiul trebuie să fie că autoritățile publice trebuie să învețe să facă achiziții publice. Pentru că nu toate uh, Uh, autoritățile publice au uh, această rutină deja a achizițiilor publice. Și, foarte scurt, vreau să-i răspund doamnei la Sender. Eu nu vorbesc aici de o renaționalizare, ci spun că există anumite elemente care, datorită diferențelor foarte mari în legislațiile naționale, nu pot să uh, um, facă obiectul unei reglementări unice la nivel european. E doar o chestiune de subsidiaritate. Eu consider că mediul legislativ național este atât de diferit încât e greu să găsim o măsură unică pentru toate statele. Pentru că nu ne ajută la nimic dacă găsim o reglementare care funcționează în cinci state și celelalte state uh, nu pot să o utilizeze sau dacă nu, ne vom lovi de o uh, rezistență foarte puternică în Consiliu. Dar nu e vorba de o renaționalizare. Acestea ar fi răspunsurile mele. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuții și aștept cu nerăbdare o dezbatere constructivă și intensă la Strasburg. Mulțumesc. Votul în comisie are loc pe 18 septembrie. Doresc să vă aduc această precizare. Am încheiat acest subiect și acum trecem la uh, prioritățile pentru bugetul general al Uniunii pentru 2013 la vot. Trecem direct la vot. Sau aveți ceva de adăugat? Alte gerichte. Vreau să fac o observație foarte scurtă. La 8 s-a cerut de către PPE un vot uh, pe părți. Și am pus aici un plus și un minus. Cred că toată lumea știe despre acest lucru. Mulțumesc. I've got the, um, split vote. Da, președintele, uh, am în fața mea solicitarea de vot pe părți. Deci vom proceda ca atare. Știm că sunteți mai degrabă în favoarea primei părți, vom vedea cum se votează pe ce privește partea a doua. Vreau doar să clarific acest punct pentru toată lumea. Stimați colegi, vom verifica electronic și cei care nu dispun de cartela electronică, vă rog să semnaleți chiar de acum. Domnul Cuciri, domnul Duvera, două persoane, altcineva? Nu? Toți ceilalți colegi au cartelele electronice? Prea bine. Atunci vom vota așa cum facem întotdeauna. Mai întâi o verificare tehnică, dacă sistemul electronic funcționează. Sper că PP-ul nu va avea mai multe voturi decât trebuie. A votat toată lumea? Votul este acum închis. Uh, domnul Groș și-a disciplinat echipa în această dimineață. Totul e minunat, cifrele corespund. Dacă îmi permiteți, am să încep. Amendamentul 6617, introdus de domnul Duro. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6612, pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 6613. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6618. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6622. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6621, amendament oral. Dacă aveți obiecții, dacă nu, votăm pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dacă doriți, putem verifica. Vot deschis la 6621. Vom uh, număra plus 1 minus 1. Votul este acum închis. Și se respinge. Nu trebuie să-l contestați pe președinte când apare asemenea situație. Trecem acum la 6601. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6600. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6616. Bine că mi-am pus proteza dentară în dimineața asta, să pronunț corect. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm electronic. Repet, la amendamentul 6616, vot deschis. Plus 1, minus 1. Toată lumea a votat, votul este atunci închis și amendamentul este respins. Trecem la 6602. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6603. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6604. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6605. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6619 pentru împotriva abțineri. Verificare electronică. Cred că se adoptă, dar haideți mai bine să verificăm. 6619. Vot deschis. A votat toată lumea. Votul este atunci închis și amendamentul se adoptă. 6611 pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar prefer să verificăm electronic. Vot deschis. Plus minus 1. Toată lumea a votat. Vot închis. Se adoptă. 6614. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 6606 devine caduc. 6607 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6615 pentru Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificare. Deschidem votul. Dacă toată lumea a votat, votul este închis. Și amendamentul se adoptă. 6608 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 6609 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 6620, amendamentul domnului Lightfried cu comentariul de rigoare. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6610, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentele pentru proiectul de aviz. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 3 devine caduc. Amendamentul domnului Richet. 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 6 devine caduc. 7 pentru. Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Și ajungem la amendamentul 8 cu votul pe părți solicitat de PP. Prima parte. stresses terminating stimulating employment. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Underlines Connecting Europe Facility. Pentru. împotriva, abțineri, verificare electronică la partea a doua a amendamentului 8. Votul este acum deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. Și partea a doua este respinsă. Amendamentul 10 al domnului Țicău pentru împotriva abțineri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 Votul este închis. Și amendamentul se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 cu amendament oral, dacă nimeni nu are de obiectat amendamentul oral, atunci votăm la 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Noroc că n-am o cameră de televiziune în fața mea. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 devine caduc, la fel și 22, deci ajungem la amendamentul 23. Nu. Amendamentul 22 rămâne, așa încât votăm mai întâi la 22. Pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm la 22. Votul e deschis. Toată lumea a votat, atunci votul este închis și amendamentul se adoptă. 23 pentru împotrivă, abțineri, aceeași majoritate. Votul final asupra întregului text, vot deschis. Domnul Englandes votează pentru. În rest, toată lumea a votat electronic, atunci votul e închis. 34 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Doamna Meissner, vă mai adresa felicitările, dar la final, cred. A, asta a fost tot. Păi atunci, felicitări, doamna Meissner, pentru acest aviz. Mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare, spune doamna Meissner. Next we have M, sir. I don't know whether...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 Colleagues, the next item on the agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu noul director executiv numit al uh, um, ENSA, domnul Mili. Bun venit, domnule Mili, în Comisia pentru Transport. Ne amintim de domnul de Reuter, predecesorul dumneavoastră. Cred că prezența sa constantă um, în Parlamentul European ne amintim cu plăcere. Domnul Dărăl ținea foarte mult uh, în a veni în fața noastră și a-și argumenta pozițiile. Noi ne-am dorit foarte mult ca acest tip de colaborare să continue și cu dumneavoastră. Sunt convins că și colegii mei sunt uh, nerăbdători să afle ce aveți să ne spuneți. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Sunt deosebit de onorat că am fost invitat la acest schimb de opinii. Uh, mi-am preluat funcția la Lisabona ca nou director executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, EMSA, pe data de 8 iunie 2012. Parlamentul European a fost întotdeauna un actor uh, principal în relația cu agenția, așa cum și domnul președinte a precizat, Contribuit în mod direct la formularea mandatului agenției de-a lungul anilor și asigurându-se că agenția dispune de resursele necesare pentru a-și duce la bun sfârșit rolul. Comunitatea Europeană este o poveste de succes, bazată pe cooperare și ă, pe recunoașterea faptului că, într-adevăr, suntem uniți în diversitate, potrivit motoului Uniunii Europene în special într-un context de competiție globală, de căutarea prosperității și durabilității. Întreaga mea carieră am încercat să ating aceleași scopuri și, de asemenea, în viitor voi face tot ce îmi stă în putință să continui la nivel european pentru a asigura siguranța maritimă, protecția mediului și durabilitatea. Așa cum știți, agențiile europene, în general, sunt o realitate consistentă a cadrului instituțional european. Din punctul meu de vedere, buna guvernanță este un element cheie în activitatea agențiilor și sunt dispus să-mi ofer întreaga capacitate managerială și experiența pe care uh, o am în domeniul maritim. Uh, lucrez de aproape 40 de ani în acest sector și uh, doresc să îmi pun la contribuție expertiza în beneficiul EMSA al Uniunii Europene și al statelor membre. Provocarea pentru mine este aceea de a asigura siguranța maritimă a uh, navelor sub pavilion european. Agenția a înfăptuit lucruri deosebite încă de la crearea ei în 2002 sub uh, în direcția domnului de Reuter. Iar uh, echipa este una remarcabilă. Uh, EMSA a avut o influență importantă asupra siguranței maritime atât uh, în Uniunea Europeană cât și la nivel internațional și este o agenție cât se poate de uh, respectată. Doresc, la rândul meu, să continui pe această cale și să ameliorez performanțele EMSA, adugând o valoare adăugată Comisiei statelor membre și actorilor implicați în general și, desigur, și Parlamentului European. În ce privește viziunea mea de viitor, mi-aș dori ca EMSA să fie tot mai mult cunoscută atât la nivel european cât și mondial. Uh, cred că um, nu putem decât să aducem beneficii Comisiei Statelor Membre și Parlamentului European. Mm, revizuirea regulamentelor de întemeiere ale agenției uh, este una din provocările principale care îmi stau în față. Pot să vă asigur că vom fi cât se poate de cooperativi în încercarea de a găsi soluții uh, inovatoare și creative. Agenția va conlucra cu alte uh, agenții și cu alți actori implicați Uh, încercând să găsească soluții practice și durabile. Uh, activitățile de uh, asistență și consultanță ține seama de interesele statelor membre. EMSA are un rol important și atunci când vine vorba de promovarea sectorului maritim european pentru a-l face mai competitiv. În acest sens, am colaborat cu proprietarii de nave și cu industria pentru a găsi uh, cele mai bune soluții pentru sectorul naval european. Aș dori să vă prezint acum pe scurt ideile mele pentru viitoarea dezvoltare a ANSA. Transportul maritim este extrem de important la nivel global, la nivel global, dar și la nivel european pentru că multe din statele membre depind în foarte mare măsură de buna funcționare a traficului maritim. Uh, este adevărat că siguranța maritimă este monitorizată și de Organizația Internațională Maritimă, OMI, dar și rolul Uniunii Europene este foarte important. Trebuie de asemenea să ținem seama de protecția mediului marin și de durabilitate. Nu în ultimul rând, trebuie să ținem seama de uh, economia sectorului maritim. Trebuie să păstrăm uh, tradiția îndelungată a navelor sub pavilion european și uh, aș vrea să spun că flota europeană trebuie să se mențină la nivel de competitivitate și de viabilitate economică. EMS are un rol important în, de, în toate aceste țeluri. Experiența EMSA trebuie să fie disponibil atât pentru Comisia Europeană, pentru statele membre, cât și pentru ceilalți activitori, pentru a garanta rezultatele cele mai bune pentru flota maritimă europeană. Agenția uh, este o instituție mm, recunoscută de toate părțile implicate și trebuie să confirmăm uh, acest respect care ne este arătat uh, fiind proactivi, inovatori, propunând soluții, so, propunând soluții care să transforme sectorul maritim încă într-un sector și mai eh, prietenos cu mediul, dar și profitabil din punct de vedere economic. Cred că putem susține economiile europene în aceste momente dificile, când industria și societatea se luptă cu uh, problemele economice. Sectorul maritim european are aproximativ 5 milioane de angajați. Trebuie să ne asigurăm că mm, tot mai mulți tineri vor veni să lucreze în acest sector și să le asigurăm un viitor. Însă, agenția nu poate mm, să-și desfășoare munca în izolare. Comisia, mm, Parlamentul European, statele membre, diversele autorități naționale și europene trebuie să conlucreze. Eu cred că EMSA poate să-și ofere expertiza, dar că numai împreună vom putea găsi soluțiile adecvate. Parlamentul European în general, uh, iar Comisia dumneavoastră în particular, au crezut în EMSA și a jucat, au jucat un rol important în um, revizuirea mandatului său. Vă asigur că votul dumneavoastră de încredere pentru agenție uh, va fi, uh, va aduce rezultatele. Cred de asemenea într-o administrație, într-o organizare administrativă uh, lină. Uh, trebuie să ne orientăm pe um, oferta de servicii și pe interesul um, clienților. Desigur, o sporire a vizibilității uh, agenției este de asemenea foarte importantă dialogul agenției cu statele membre și ceilalți actori implicați trebuie să fie unul de foarte mare calitate. De asemenea, trebuie să ținem seama de mm, provocările tehnice ale viitorului uh, pentru sectorul maritim și să ținem seama de acestea agenția nu trebuie să um, producă uh, dubluri în eforturile și activitățile statelor membre, ci să susțină activitățile statelor membre, oferind uh, cele mai bune soluții, acompaniind eforturile autorităților naționale. EMSA trebuie să fie o agenție ambițioasă, eficace și exemplară. Uh, procesul de luare a deciziilor trebuie să fie unul transparent și durabil. Resursele agenției, atât financiare cât și umane, trebuie să fie folosite în mod eficace pentru a obține rezultatele dorite în toate domeniile de activitate și în toate misiunile care sunt acordate. Rezultatele trebuie să fie vizibile și să aducă o valoare adăugată pentru toate părțile implicate. În concluzie, aș dori să reamintesc punctele cheie din punctul meu de vedere. Misiunea agenției este de a ameliora și a asigura siguranța maritimă la nivel european însă a devenit o instituție tot mai respectată în domeniul siguranței maritime. Uh, brandul agenției trebuie să fie tot mai mult cunoscut atât la nivel european cât și global. Folosirea eficace a resurselor publice, expertiza și valoarea adăugată către instituțiile europene sunt elemente cheie pentru noi. O guvernanță de tip corporatist bună, eficace, este baza unei uh, activități de succes. Sper că această introducere um, v-a arătat care este viziunea mea. Sunt foarte interesat să aud întrebările dumneavoastră și uh, vă confirm invitația permanent deschisă pentru a veni să ne vizitați la EMSA în sediul de la Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, mulțumim și pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Eh, ne dăm seama că, mm, eh, sigur, eh, s-ar cuveni să vă vizităm pe dumneavoastră ca și alte agenții din sectorul care ne ocupăm și sperăm să putem organiza astfel de vizită într-un viitor nu prea îndepărtat. Am o listă foarte lungă de vorbitori. Aș dori să vă limitați intervențiile la 3-4 minute domnul Groș, Frankenstein, Meissner, domnul Zier pentru grupuri și apoi domnul de Grandes, domnul Alcadraui, Cuțaco Savam și doamna Ayala Sen, domnul Ziegler a plecat. Iată lista orbitorilor. Am câștigat și am pierdut unul. Domnule de Grandes, pentru Pepe, vă rog. Președinte, señorías, señor Billy. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor dragi colegi. Uh, domnule, uh, vreau să vă urez în primul rând bun venit în comisia noastră și vă uh, doresc foarte mult succes în activitatea dumneavoastră cu toate responsabilitățile pe care ni le-ați prezentat, pe care vi le-ați asumat. Agenția EMSA s-a bucurat întotdeauna de susținerea comisiei noastre, așa cum a spus și domnul președinte. Uh, am fost întotdeauna într-un contact foarte strâns cu uh, conducerea agenției dumneavoastră, ceea ce este foarte important. Noi, în Comisia pentru Transporturi am uh, susținut întotdeauna EMSA în activitățile sale. Și o vom face și pe viitor. Dar ar trebui, într-adevăr, să analizăm un aspect. EMSA este o agenție care a respectat întotdeauna uh, cerințele Parlamentului European Uh, președintele dumneavoastră ne-a vizitat uh, întotdeauna, în mod periodic, ceea ce reflectă atitudinea de deschidere față de noi. Acest lucru uh, trebuie subliniat pentru că lucrurile nu stau în acest fel cu toate agențiile europene. Există anumite agenții care au tendința de a fi mai degrabă de partea comisiei Comisiei Europene decât de partea noastră. Așadar, foarte important este gradul dumneavoastră de independență. Și ați menționat acest lucru. Sigur că puteți să primiți cerințe din partea Comisiei și a statelor membre, ceea ce este un element cheie în eficiența activității dumneavoastră. Dumneavoastră aveți uh, noi responsabilități pe care le-ați primit în momentul în care le-ați uh, cerut și cred că acesta a fost un element important în succesul dumneavoastră. Și, așa cum ați spus, vă desfășurați activitatea într-un context uh, global. Ceea ce însă nu înseamnă că putem să ne bazăm doar pe Agenția Maritimă Internațională uh, Um, care să ne să facă toată treaba, pentru că dacă așteptăm întotdeauna uh, ceva din partea ei, um, cred că vom rămâne așteptând. Siguranța pe mare este foarte importantă și agenția dumneavoastră trebuie să fie um, un lider în acest domeniu. Acestea sunt uh, elementele cele mai importante um, din activitatea dumneavoastră. Sigur că trebuie să răspundeți la cerințele Comisiei Europene și ale statelor membre, iar uh, noi, în comisia noastră, suntem cu toții de acord care este cheia succesului agenției dumneavoastră. Și suntem de acord că desfășurați o activitate uh, foarte bună. De aceea vă urez uh, succes și în continuare. Ne punem toată încrederea în dumneavoastră și în rolul esențial pe care îl aveți de jucat și în care, din nou, vă bucurați de tot sprijinul nostru. Președintele, mulțumesc, domnul Fleckenstein, pentru S și de 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, n-am nevoie de 4 minute. Domnule Domnule Mili, bine ați venit în uh, comisia noastră. Într-adevăr, am, colegul meu a spus deja că veți, ați contat, ați putut conta pe noi în acești ani și eu veți putea face și pe viitor. Um, raportul uh, domnului uh, De Grandes a creat o discuție îndelungată și am discutat apoi și cu Consiliul. Unele lucruri ne-au reușit mai bine și altele mai puțin bine, pentru că, din păcate, n-am putut să-i convingem pe reprezentanții statelor membre să meargă un pas mai departe. Am putut să extindem puțin competențele EMSA și acest lucru este important uh, și pe viitor, pentru că am reușit să cerem extinderea competențelor și pe viitor în cazul în care situația o cere. Am uh, făcut posibil uh, acordarea de ajutor în vecinătatea Uniunii Europene. Um, de asemenea, am reușit să contribuim la o mai bună coordonare și un mai bun schimb de practici în formarea uh, marinarilor, chiar dacă aceasta are loc încă la nivel Uh, voluntar și am reușit să înscriem în legislație foarte clar faptul că EMSA trebuie să poată să-și aducă contribuția care îi revine. Și acest lucru este valabil din punctul meu de vedere nu doar când vorbim despre navele din din Hornul, de la Hornul, Hornul Africii, ci din întreaga zonă maritimă pe care o acoperă Uniunea Europeană. Și, sigur, chestiunea egalității de gen este una mai degrabă internă. Uh, nu am discutat foarte mult despre aceasta, dar sigur este un element important pentru toate agențiile. Trebuie să se asigure, să se asigure că Uh, și femeile pot să participe la conducere. Sigur, mai multe competențe și sarcini, fără o creștere corespunzătoare a bugetului, um, ei bine, uh, acest lucru duce la situația în care competențele vor putea fi uh, îndeplinite doar într-o oarecare măsură. De aceea, cred că ar trebui să avem grijă ca în uh, cadrul procedurii bugetare să extindem și uh, fondurile care să facă posibilă exercitarea noilor competențe de către EMSA. Și puteți să fiți siguri că vom face toate eforturile în acest sens. Mulțumesc, doamna Meissner, pentru liberal, patru minute. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnule Mili, vă mulțumesc și eu pentru că ați venit alături de noi și nu vreau decât să subliniez, ca și ceilalți doi colegi, că EMSA este pentru noi un partener foarte important. Îi mulțumesc domnului Fleckenstein, care a menționat egalitatea de uh, șanse între femei și bărbați. Uh, domnul Bauer nu este prezentă, dânsa se ocupă de acest subiect. Um, cred că întregul sector maritim se va extinde foarte mult pe viitor. Transportul maritim uh, Um, și de aceea este foarte important ca EMSA să fie un partener competent uh, pentru noi. Chiar înainte să veniți dumneavoastră, am votat uh, bugetul pentru anul viitor și uh, cu mare plăcere uh, uh, am fi votat mai multe fonduri pentru EMSA, pentru că, așa cum a spus domnul Fleckenstein, uh, ne așteptăm la mai mult din partea EMSA. Deci, cu mare plăcere, v-am fi dat mai mulți bani. Din păcate, însă, uh, știți că bugetul a trebuit să rămână în cadrul asupra căruia am convenit dar cel puțin am reușit să obținem menținerea fondurilor pentru dumneavoastră, chiar dacă statele membre au vrut să le reducă. Eu sunt raportor pentru politica maritimă integrată, un subiect care mă preocupă foarte mult și cred că um, agenția dumneavoastră va avea un rol foarte important în acest domeniu. Este foarte important ca și generațiile viitoare să poată să se bazeze pe un mediu marin uh, curat și sigur în vacanța de vară, poate că mulți nu au uh, aflat despre uh, nava Flaminia, care, nava germană care mergea de la New York la Bremerhaven. Au avut loc uh, explozii pe acest vas și domnul Fleckenstein a spus într-adevăr că acum avem mecanismul de ajutor de vecinătate, dar din păcate acesta nu funcționează. Și Ehm, foarte multe state, Franța, Spania, uh, Irlanda, erau în apropiere și ar fi putut să intervină, să acorde ajutor. Din păcate, Germania a trebuit să facă eforturi singură pentru a, acorda ajutor acestei uh, nave. Uh, sigur că am reușit uh, evacuarea personalului, dar totuși trebuia uh, făcut ceva cu această navă, nu putea lăsată să plutească în derivă. Și um, vreau să adresez acest comentariu și, comentariu și comisiei, dacă este cineva din partea comisiei aici. Există o directivă 17 din 2009 care prevede ce se face în astfel de situații, dar din păcate aceasta nu funcționează. Um, mă întreb dacă directivele, legislația pe care o avem este suficientă uh, pentru a putea interveni în astfel de cazuri sau în cazul, uh, cum a fost cazul navei Concordia, sau ar trebui să facem mai mult pentru a preveni astfel de situații și pentru a um, garanta o mai mare siguranță. Trebuie să vedem care sunt pericolele și ce putem să facem cu ajutorul EMSA pentru a preveni astfel de cazuri. Poate că ați putea să spuneți ceva în cazul Flaminia sau poate și Comisia ar putea vrea să ia notă de acest subiect. Mulțumesc, Ghezine. Domnul Kramer pentru verzi. Patru minute. Mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru prezență și uh, sigur și eu am fost surprins că nu ați menționat uh, cazul Flaminia, pentru că dumneavoastră ați preluat mandatul în iulie și chiar la jumătatea lui iulie s-a întâmplat uh, această catastrofă. Uh, a avut loc un incendiu uh, pe navă, un marinar a murit și astăzi nava trece către Germania pe lângă uh, pe lângă Belgia, pentru că niciun stat nu a reușit să intervină. Toată lumea și-a pus mâinile în sân și a spus nu e problema noastră, chiar dacă uh, nava reprezintă un pericol, chiar dacă oameni, vieții oamenilor sunt puse în pericol. Și atunci, la ce ne mai ajută toată legislația europeană? Uh, care în mod clar a, a eșuat în acest caz. Și vreau să știu ce a făcut agenția dumneavoastră. Ați intervenit, ați notificat uh, țările din vecinătate să uh, intervină, să acorde ajutor, să salveze oamenii. Care, țările care au spus nu e sub pavilionul nostru, nu ne interesează, dar uh, uh de fapt în această situație toate statele din vecinătate au niște obligații foarte clare prin legislația europeană. Deci vreau să știu ce rol ați jucat în acest caz? Ați fost notificați? Ați luat legătura cu, um, cu statele din vecinătate? Um, ce fel de justificări v-au uh, dat pentru lipselor de intervenție? Unde ați fost dumneavoastră? Care a fost rolul dumneavoastră? Ce ați făcut uh, dacă ați făcut ceva. Sau rămânem pur și simplu la acest spirit îngust la care fiecare stat este interesat exact de problemele sale și nu se uită niciodată nici în stânga, nici în stânga chiar dacă e vorba de uh, probleme europene. Pentru că atunci instituțiile și legislația nu ne mai folosesc la nimic. Și vreau să știu ce a făcut uh, comisiun, comisia. Sper că comisia va da niște explicații. Uh, ce ați făcut? Uh, ați intervenit? Unde au fost deficitele? Aveți... Uh, o responsabilitate europeană, nu una națională la Comisia Europeană. Și problema este că până la urmă statele membre și-au văzut fiecare de treaba lor și Germania a fost singura care a făcut eforturi pentru a aduce această navă înapoi în portul său. De șase săptămâni deja se uh, uh, tărăgânează lucrurile și vreau să discutăm acest subiect și să ne spuneți dacă aveți nevoie de ajutorul nostru în astfel de situații, să, să ne spuneți acest lucru, dar nu putem să acceptăm um, să se repete astfel de situații în, uh, în Europa, uh, așa cum, de fapt, aceasta este o repetare a uh, cazurilor din ultimii ani. Mulțumesc, Michael. Domnul Groș, trei minute, Matiu. Dank u wel, voorzitter. Ik wil om te beginnen op mijn beurt natuurlijk uh, meneer Mili welkom heten in zijn nieuwe functie. Uh, we hopen... Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc uh, bun venit uh, domnului Mili. Sunt convins că vom coopera bine în următorii ani. EMSA este o agenție care funcționează bine și uh, sper că și sub conducerea dumneavoastră agenția va fi la înălțimea reputației pe care și-a făcut-o în ultimii ani. Aș dori să adaug uh, un aspect În legătură cu interesul carierelor în sectorul uh, maritim pentru tineri, este o provocare. Uh, Eh, pentru următorii ani este destul de dificil să atragem tinerii înspre acest sector al economiei europene. Am vorbit despre formare care trebuie ameliorată. Știm acest lucru. Aș dori să știu eh, care este rolul eh, organizației dumneavoastră pe care îl întrevedeți pentru o mai bună coordonare a inițiativelor pentru a atrage tineri um, înspre această, aceste meserii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 μπορεί να έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια που κάνει η Vă sprijinim pentru că considerăm că acțiunea agenției uh, maritime are o adevărată valoare adăugată. Poate să um, garanteze um, un rol de protagonist competitiv al marinei europene pe plan mondial. Sprijinul nostru însă nu este un cec în alb. Ajutorul nostru oferit agenției uh, maritime este același uh, pe care îl oferim și celorlalte agenții și organe ale Uniunii. Uh, sprijinul nostru va depinde de cât de eficientă va fi agenția dumneavoastră. Deocamdată suntem mulțumiți de activitatea EMSA și sper că va fi așa și pe viitor. Având în vedere că sunteți astăzi aici pentru a ne comunica informații, aș avea o întrebare la care aș dori reacția dumneavoastră. După cum știți, foarte curând Parlamentul și Uniunea în general uh, vor dezbate directiva din 2009 privind controlul navelor um, de uh, statul portului. Am discutat despre această inițiativă în cadrul aplicării acordului de cooperare maritimă. a avut loc o dezbatere în cadrul internațional care a dus la o concluzie interesantă pe care aș dori să o comentați. Ideea este următoarea. Controlul uh, realizat de statul portului va fi din ce în ce mai exigent. Dar se pare că nu dispunem de suficienți controlori inspectori suficient de bine formați din punct de vedere tehnic pentru a realiza aceste controle și uh, Comitetul Economic și Social European, în dezbaterile sale, a avansat o idee, o sugestie, și anume ca Agenția Europeană pentru Securitatea Maritimă să ajute pentru a forma suficient acești controlori înainte de intrarea în vigoare a acestei convenții. Astfel, uh, se vor putea face cu adevărat controlele prevăzute prin convenție. Și uh, agenția și statele care au semnat uh, memorandumul de la Paris pentru controlul navelor de statul portului uh, au solicitat uh, ajutor pentru formarea uh, inspectorilor, persoanelor care se vor ocupa de controle. Deci v-aș întreba ce părere aveți despre această idee și, ținând cont de bugetul și posibilitățile economice ale agenției dumneavoastră, uh, ați putea să vă achitați de această misiune? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Savrama. Uh, thank you, Chair. Uh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi felicitări și mult succes în uh, activitatea dumneavoastră, care nu va fi ușoară. Aș dori să spun ceva despre regiunea Mării Baltice, care are un rol strategic în cadrul Uniunii și în operațiunile maritime. Pentru că Marea Baltică um, joacă un uh, rol crucial în uh, Uniunea Europeană. Aș dori să profit de ocazie pentru a vorbi nu doar despre regiunea Mării Baltice, ci în mod specific despre Golful Finlandei, pentru că cred că nu prea mulți colegi din comisie au avut timp să se preocupe de acest uh, iaz. Este foarte îngust și traficul în Golful Finlandei este în creștere exponențială. Sankt Petersburg este portul de unde sunt expediate exporturile rusești în lume. Deci traficul uh, în uh, acest golf uh, este foarte, foarte încărcat. Ce poate face Uniunea Europeană și Parlamentul European, după părerea dumneavoastră, pentru a îmbunătăți securitatea operațiunilor maritime în Golful Finlandei. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ayala Sender. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Miri, mai întâi vă felicit pentru numirea dumneavoastră în funcție și vă urez mult succes în activitate. Sunt uh, de acord cu ce a spus uh, colegul lui Sagrandes. Uh, e nevoie de mai multă prezență. De altfel, um, agenția dumneavoastră a cooperat întotdeauna foarte eficient și loial cu Parlamentul European. Dumneavoastră aveți multă experiență în sectorul maritim în toate mările um, din jurul Uniunii Europene, nu doar în Marea Baltică. Aș vrea să vorbesc despre Mediterană. Vorbim despre, uh, în momentul de față dezbatem directiva privind emisiile de sulf. Există presiuni exercitate tocmai de aspectul legat de concurența între porturi. Deci există uh, presiune pentru uh, a avantaja porturile din zona Mării Mediterane față de porturile din uh, Marea Nordului. Deci, ce părere aveți dumneavoastră despre nevoia de a avea o situație echitabilă între porturile din uh, zona Mării Mediterane și porturile din Nord? Și porturile de pe malul african sunt foarte competitive. Deci, cum se poate echilibra situația? Pe de altă parte, uh, un coleg a vorbit despre uh, formarea personalului care lucrează în domeniul maritim. Veți aborda și problema condițiilor de viață, pentru că vedem că pe navele noastre activează din ce în ce mai puțini uh, navigatori europeni și ne e din ce în ce mai greu să găsim capitani europeni pentru aceste nave din cauza condițiilor de viață care de multe ori sunt dificile. Aș dori să știu dacă agenția dumneavoastră, pe lângă aspectul legat de formare, ar putea realiza o mai bună, de o mai bună coordonare pentru a îmbunătăți condițiile de viață, ținând cont de progresele tehnice uh, și uh, făcând poate campanii de informare, având în vedere că șomajul în rândul tinerilor este atât de ridicat. Uh, poate s-ar putea explica tinerilor cât de interesantă poate să fie această meserie. Un alt aspect, pirateria și terorismul. Și în acest domeniu, agenția dumneavoastră poate avea un rol de jucat. Este o dimensiune importantă, din ce în ce mai complicată pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Aș dori să um, abordez și eu câteva aspecte. Mai întâi, nevoia de a atrage mai mulți cetățeni europeni în sectorul maritim, nu doar ca ofițeri pe nave. De multe ori, pe punte, uh, sunt mulți ofițeri europeni, dar în cală nu mai e niciun cetățean european. Uh, marinarii de rând nu mai sunt europeni. Vreau să revin uh, la uh, problema care a apărut cu nava germană, um, care sublinează o dificultate legată de rolul dumneavoastră, dar și um, dificultatea statelor europene de a accepta că Uniunea Europeană ca atare trebuie să aibă un rol de jucat. Când o navă se confruntă cu o problemă, Cum se poate că ea să fie lăsată uh, de una singură, fără ajutor? Aici se uită toate tradițiile de solidaritate ale, între marinari, tradiții care au existat uh, atâta vreme. Deci, iată, situația navei germane pune în discuție o, o problemă și aș dori reacția dumneavoastră la aceasta și poate uh, și Comisia ar trebui să reacționeze. Uh, Filip, te rugăm să comunici cu Comisia pentru că am vrea să știm ce s-a întâmplat. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez legat de precedentul este faptul că that leads onto it is I give you an example of the problem that you're Vă voi da un exemplu de problemă cu care vă confruntați. Știți asta probabil. Am fost la o conferință a piloților în domeniul maritim și făcea o prezentare Departamentul uh, pentru Transport Maritim din Regatul Unit. S-a tot vorbit despre securitatea în transportul maritim și câte trebuie făcute în sectorul maritim. Uh, și în 30 de minute nici nu s-a menționat EMSA sau Uniunea Europeană. Imediat după aceea, eu tocmai despre asta am vorbit. Și toți uh, piloții sau uh, au început să aplaude, au uh, condamnat vorbitorul că nu a vorbit deloc despre dimensiunea europeană. Uh, și pe mine mă sperie pur și simplu această atitudine a autorităților. Dar, din păcate, aceasta este situația în întreaga Uniune Europeană și, probabil, soluția la problema navei germane uh, s-ar putea găsi tocmai dacă uh, am scăpat de această mentalitate. De aceea, v-aș ruga să vă gândiți dacă nu ați uh, putea depăși această atitudine a autorităților maritime în statele membre? Mm, persoane din diferite departamente, eu cred că trebuie să explicați care este misiunea dumneavoastră conform legii. Keith? Nu am observat că doresc să iei cuvântul, uh, pentru că eu doream să fiu ultimul care ia cuvântul, dar îți dau acum cuvântul. Mulțumesc, Brian. Credeam că ai văzut că am ridicat mâna. Felicitări pentru postul dumneavoastră și mulțumesc pentru uh, invitația pe care ne-ați adresat-o să vizităm la Lisabona. Eu am fost la Lisabona, la sediul dumneavoastră, anul trecut și am fost impresionat de profesionalismul și experiența uh, personalului uh, EMSA. În numele meu personal și al grupului meu, eu am ascultat uh, cu multă atenție, dacă vă veți referi în discursul dumneavoastră, la mediul marin și eu cred că nu ați vorbit suficient despre protecția mediului marin. Um, știu că aveți multe întrebări la care să răspundeți, dar eu v-aș ruga să prezentați cum EMSA va proteja mediul marin, mai ales um, de uh, influența negativă a instalațiilor offshore de um, um, extragere a petrolului și gazelor naturale. Cineva de la comisie este prezent în sală, așa că îi dau acum cuvântul reprezentantului comisiei și rog să se refere la situația uh, legată de nava germană Flaminia puteți să ne dați explicații în legătură cu ce s-a întâmplat cu Flaminia și apoi dau cuvântul domnului Mili pentru a ne prezenta viziunea dânsului. Vă rog. Gerne, Herr Guten Morgen. Cu mare plăcere, domnule președinte. Bună ziua! Ă, din păcate nu m-am pregătit să vorbesc în detaliu despre situația navei, dar cel puțin pot să dau niște informații uh, cu caracter general. Sigur că a fost o tragedie acest uh, accident. Uh, și deja se tratează acest caz. Comisia uh, cere ca acest caz să fie tratat cu prioritate la Organizația Internațională Maritimă. Sigur că Uh, în acest caz și în astfel de cazuri trebuie asigurată o coordonare între statele membre. Și întrebarea domnului Kramer a fost uh, referitoare la competențe. Dacă are Comisia sau EMSA competențe pentru a interveni, pentru a lua decizii în astfel de cazuri. Există directiva 59 din 2002 care a fost uh, adoptată și extinsă, de fapt, în 2009 Uh, prin cel de-al treilea pachet maritim, dar trebuie să spunem foarte clar că această directivă nu prevede competențe nici pentru Comisie, nici pentru EMSA. Toate competențele sunt ale statului de coastă. Comisia a început să revizuiască și să modifice această directivă. Vom face o propunere la sfârșitul acestui an sau anul viitor și sigur că acest accident uh, tragic va fi impulsul pentru a uh, rediscuta măsurile de coordonare pentru a uh, îmbunătăți situația. Sigur că pot să vin cu mai multe detalii, dar pe moment nu vă pot spune mai mult decât atât. Thank you. I'm not exactly clear where we are. Mulțumesc. Mie nu mi-e prea de unde ne aflăm cu această situație. Trebuie să îmi limpezesc uh, ideile. Dar dacă există o navă în situație critică, în larg, uh, să înțeleg că în acest caz precis toată lumea a procedat precum uh, Pilat din Pont, s-a spălat pe mâini de situație? Eu cred că statele membre au reacționat exact ca și pilat din post. Dacă, dacă acest lucru este adevărat, atunci reforma, revizuirea despre care vorbiți, domnule Boș, un, un stat membru care s-a spălat pe mâini de faptul că în larg se află o navă în situație critică, nu putem accepta așa ceva. Îmi amintesc că s-a mai întâmplat odată așa ceva. Un stat membru a mai făcut așa ceva și uh, era vorba de cazul Prestige și statul membru respectiv a fost sancționat corespunzător. Deci dacă înțeleg corect, Sper, sper că greșesc eu, dar dacă am înțeles corect. Este cu totul și cu totul inacceptabil ca nicio măsură să nu fie luată împotriva acestor state membre care s-au spălat pe mâini de uh, această situație de criză. Domnule Emilie, aveți cuvântul. Mulțumesc tuturor pentru um, felicitările pe care mi le-au formulat. Întâi de toate, trebuie să vă spun că am fost numit în această poziție doar la începutul lunii iunie și, practic, mi-am preluat funcția acum trei zile, pe 1 septembrie, și <laughs> nu am putut să mă concentrez asupra tuturor problemelor care se află pe masa de lucru. Nici n-am reușit să mă obișnuiesc încă cu sistemele instalate pe computerul meu din birou și uh, nu știu dacă voi fi în măsură să răspund la întrebările dumneavoastră excelente. Întâi, cazul Flamine. Așa cum a spus și domnul președinte, este cu totul și cu totul inacceptabil ca statele membre să își arunce uh, cartoful fierbinte de la unul la altul. Și cred că problema ar trebui rezolvată cât mai repede și bine. Uh, cred că EMSA poate susține comisia pentru a face toate eforturile ca să ameliorăm legislația și regulamentele, așa încât asemenea situații să nu se mai producă. Ați menționat și nefericitul caz Prestige. E clar că trebuie să facem ceva și asta repede, la nivel legislativ. Nu se mai poate aștepta. În ce privește sectorul maritim în general, în diverse întrebări au apărut aceste elemente. Cum putem încuraja tinerii să vină să muncească în acest sector? Ei bine, cred că ne revine datoria de a antrena cât mai mulți tineri, cât mai mulți studenți europeni să vină înspre sectorul nostru inclusiv la nivelul tehnic, tehnologic, um, ingineri uh, și nu doar um, personal uh, navigant. Cum știți, 75% dintre echipaje sunt alcătuite din personal provenind din țări terțe. Deci e limpede că avem ceva de făcut în acest punct. În ce privește Marea Baltică, în special Golful Finlandei. E adevărat că este o zonă cât se poate de uh, problematică. Traficul este extrem de intens pentru că porturile rusești se dezvoltă într-un ritm accelerat. Și traficul se multiplică cu o rată de 3-4 puncte. În special uh, în sudul coastei Finlandei. În 2018 cred că va fi vorba de un trafic de uh, aproximativ 17 milioane de tone într-o um, zonă, într-o arie relativ restrânsă. Trebuie să asigurăm siguranța traficului, dar și a mediului. Uh, trebuie ținut seama și de condițiile climatice deosebit de severe, în special iarna. Eh, sunt trei țări implicate, Finlanda, Estonia și Rusia, și au conlucrat pentru a dezvolta măsuri de siguranță, pentru a găsi soluții pentru această zonă specifică. Întotdeauna când traficul sporește eh, atât de rapid, există riscuri de accident. Acest lucru nu poate fi negat și trebuie să facem tot ce se poate eh, în ce privește prevenția. Atât în ce privește protecția mediului, cât și a traficului maritim. Suntem conștienți de aceasta. Ce poate face Comisia? Ei bine, atât Comisia cât și politicieni, deci din Parlament, pot să susțină eforturile statelor membre în regiune. Și, în termen mai general, în ce privește zona Baltică, trebuie acceptată strategia Mării Baltice. Acesta este pilonul uh, pe care se bazează și siguranța maritimă în regiune. Mă încântă de asemenea promisiunile și, să spun, opiniile comisiei dumneavoastră atunci când vorbiți de susținerea pe care intenționați să ne acordați și în viitor. Noi dorim ca agenția să își continue excelenta colaborare cu Parlamentul, precum și cu celelalte instituții ale Uniunii Europene. Suntem conștienți de faptul că multe depinde de cooperarea noastră cu Bruxelles. Este o necesitate pentru uh, o activitate de succes. În ce privește statul portului, um, în 2012, EMSA a oferit șase stagii de formare pentru ofițeri, aproximativ 270 de ofițeri au uh, urmat aceste stagii. Sigur că rămân multe de făcut, dar uh, ne angajăm să continuăm acest uh, proiect și dorim să ameliorăm procedurile de control din partea statului portului. Sperăm ca lucrurile să se desfășoare încă și mai bine în viitor, grație acestor eforturi. Pe scurt, cred că Acestea am dorit să vi le transmit. Dacă revenim la cazul Flamina, pentru moment, EMSA nu uh, dispune de temel juridic care să-i permită să intervină, deoarece prioritatea statele membre și există zone specifice mm, în care statele membre dețin responsabilitatea asigurării uh, securității maritime. Uh, ce este deplorabil e uh, tergiversarea care a apărut în acest caz. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Așteptăm și noi cu interes să lucrăm cu dumneavoastră și cu agenția pe care o reprezentați. Înțeleg că mandatul a fost extins de la 5 la 10 ani și așteptăm cu interes un schimb constant atât de informații cât și de opinii. Și ca atare uh, acceptăm cu mare plăcere invitația dumneavoastră de a vizita agenția la Lisabona. Cea mai mare problemă este că Uh, agenda președintelui este extrem de încărcată, dar vom încerca să organizăm o delegație, chiar dacă nu foarte numeroasă, care să vă viziteze. Mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul acordat astăzi și pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Prezența dumneavoastră aici a um, pus pe tapet uh, cazul Flaminia și cred că și Comisia a înțeles mesajul pe care am încercat să-l transmitem. Mulțumim încă o dată foarte mult! Okay, guys, we're into coordinators now, so we'll just... Urmează reuniunea coordonatorilor, o scurtă pasă de 5 minute pentru a enumera sala. Mulțumesc!